Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, five past three. Este ora 3 și un sfert, așadar haideți să ne începem ședința, dragi colegi. Vreau să vă reamintesc, este ultima noastră reuniune în, acest, în această legislatură. Așadar, de fapt, am avut uh, un mandat, o legislatură încununată de succes. Am reușit să realizăm foarte multe lucruri, avem mai multe acorduri comerciale încheiate și multe acte legislative în domeniul comercial foarte importante. Deci Comisia INTA poate să-și încheie munca cu un sentiment de mândrie referitor la ce am realizat în ultimii 5 ani. Totuși, în, și în această ședință avem de lucru și avem o propunere de ordine de zi vă propun să adăugăm, după punctul 6, un punct nou, ultimele evoluții de la OMC în ceea ce privește soluționarea litigiilor. Mai există și alte dorințe de modificare a ordinii de zi? Văd că nu. Așadar, ordinea de zi cu această adăugire este adoptată. La punctul 2 avem procesele verbale ale reuniunilor din, reuniunii din 18 martie, procesele verbale vă stau la dispoziție și dacă nu sunt ridicate obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, atunci procesele verbale se consideră adoptate. Punctul 3. Anunțurile, comunicările președinției. Această reuniune este transmisă live prin internet, ca de obicei. Așadar, le urăm bun venit tuturor oamenilor de la Lüneburg, la Lisabona, de la Helsinki, la, <gasps> la Paris. Vă urez bun venit tuturor! Și pentru a facilita interpretarea, rog colegii să vorbească într-un ritm moderat. În al doilea rând, vreau să vă informez că raportorul privind acordul de liber schimb cu Vietnamul, domnul Zahradil și cu mine, am trimis o scrisoare președinției române. Am cerut să primim calendarul acestui acord. Până în acest moment n-am primit răspuns la scrisoare, dar am auzit niște zvonuri cum că semnă, semnarea acestui acord va avea loc în luna iulie Ceea ce sigur înseamnă că doar noul Parlament va putea să abordeze acest subiect și încheierea acordului probabil că va fi anunțată la prima reuniune a noului Parlament. În al treilea rând, vreau să vă anunț că s-a întâmplat ceva foarte trist. pentru că unul dintre colegii de la secretariat, o colegă de fapt, care are foarte multă experiență, ne părăsește. Era mâna dreapta lui Alberto și a lui Marti și a lui Martin și, de fapt, ea întruchipa garanția faptului că eu, ca președinte, în ultimii, în toți ultimii cinci ani, am primit uh, Uh, documentele de pregătire ale ședinței, astfel încât nu aveam niciun stres, nicio problemă prezidând reuniunile datorită ei. Vreau să îi spun mulțumesc, Lucia, pentru munca aceasta importantă. Foarte mulți ani uh, uh, ai muncit alături de noi în Comisia INTA și îți dorim toate cele bune și sper că vom reuși să ne organizăm cumva în comisie fără tine. Nu pot să-mi imaginez cum o vom face, dar o să încercăm. Deci, toate cele bune și îți mulțumim încă o dată pentru toată munca ta. Punctul 4. Avem acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă din 2015. Raportoarea noastră este doamna Eleonora Forența și îi dau imediat cuvântul. Vă rog. Eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și cu privire la măslinele de masă din 2015 vine în urma acordului, în prelungirea acordului anterior din 2015. Comisia a fost autorizată să demareze negocierile în numele Uniunii în vederea încheierii unui nou acord privind uleiul de măsline și uleiule, ule, măslinele de masă. Înainte de reuniunea din 5 octombrie 2015 de la Geneva, membrii Comisiei uh, de la Geneva pentru dezvoltare și pentru comerț internațional s-a ocupat de redactarea uh, textului noului acord. Acest acord a fost, uh, a fost domnul președinte intervine, ceva mai rar dacă se poate, vă rugăm. Deci a fost semnat uh, la sediul Națiunilor Unite de la New York cu rezerve în concluziile sale. Noul acord a intrat în vigoare cu titlu provizoriu începând cu 1 ianuarie 2017, iar printre obiectivele sale se numără promovarea cooperării internaționale, dezvoltarea integrată și durabilă a agriculturii la nivel mondial, favorizarea coordonării politicilor de producție, industrializarea, stocarea, comercializarea uleiului de măsline, ale, a uleiului, a măslinelor de masă, precum și cercetarea și transferul de tehnologie în sectorul produselor din măsline. Acordul instituie, uh, instituie un uh, consiliu al membrilor care își exercită toate competențele și puterile pentru punerea în aplicare și urmărirea obiectivelor acestui acord. În baza articolului 19.2 din acest acord, Consiliul poate modifica denumirile uh, tipurilor de ulei și mă, uh, măsline și prin aceasta poate deci modifica acordul. Acesta fiind un sector important pentru toată economia europeană și în special cea din bazinul mediteranean, în speță Italia, sunt pentru un aviz favorabil în numele Parlamentului în vederea încheierii acordului pentru a garanta ca Uniunea Europeană să contribuie în continuare la cooperarea internațională în uh, ceea ce privește uleiul de măsline și măslinele de masă. Din păcate, nu pot să nu regret în același timp uh, faptul că nu au fost puse la dispoziția uh, Parlamentului European la timp și uh, în mod exhaustiv toate informațiile necesare cu privire la acest acord, cu condițiile în care acest sector este foarte important pentru economia noastră și în condițiile în care eco, economia Italiei, mă refer la Uh, Puglia, în special la, la regiunea Apulia, uh, se confruntă cu o criză majoră uh, de, în, în ceea ce privește producția de măsline, în urma difer- înghețului. E nevoie, deci, de consens cu Parlamentul European și, în acest sens, invit Comisia și Consiliul să informeze Parlamentul în mod adecvat, în special în ceea ce privește orice decizie care ar putea să se ia în baza articolului 4 din decizia Consiliului. Dacă acordurile internaționale sunt uh, supuse votului obligatoriu al Parlamentului European, aplicarea lor, chiar dacă este provizoriu, provizorie, nu poate să uh, nu uh, ține seama de necesitatea de a pune la dispoziția Parlamentului toate informațiile necesare la, în timp util. Mă refer în special la uh, ceea ce Consiliul membrilor Uh, ceea ce Consiliul Membrilor trebuie să adopte. Mă refer la definiție, definiția uleiului de măsline, definiția măslinelor de masă și așa mai departe, în baza articolului 19. Comisia va trebui așadar să informeze Parlamentul în legătură cu poziția pe care intenționează să o adopte numele Uniunii Europene. S-a deschis de recent o dezbatere la solicitarea anumitor asociații italiene cu privire la revizuirea definiției privind uleiul extravirgin trecându-se de la 0,8 la 0,5% aciditate în, pentru uleiul uh, cu această denumire. Am vrea să știm care este punctul de vedere al Comisiei. De asemenea, în ceea ce privește noua definiție a unei categorii, și anume aceste ulei de extravirgin de măsline de calitate. Este o nouă, un nou produs. Deci, ce, la ce se referă acest de calitate? De asemenea, este, in, este indispensabil ca Uniunea Europeană să lucreze la acest acord pentru a consolida colaborarea între, cooperarea între țările producătoare de ulei de măsline și de măsline de masă, astfel încât produsele să fie deplin trasabile, iar transparența pentru consumator să fie maximă, așa încât să se combată frauda alimentară. Aș dori de asemenea să solicit clarificări Comisiei în ceea ce privește demararea unei proceduri uh, simplificate în baza articolului 18 alinatul 9 din TFUE în legătură cu decizia Consiliului de Membri am, să, să, să, să transmită și Parlamentului European pentru ca și noi să ne putem da se, punctul de vedere. Devono essere decise dal Consiliu. Așadar, în baza propunerii Comisiei, este necesar ca uh, Consiliul să se pronunțe și cu avizul Parlamentului European. Am vrea să știm dacă propunerea făcută este în acest sens în continuare în picioare sau a fost retrasă. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu doamna Saifi. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să uh, cer scuze în numele colegului meu, care nu poate fi prezent astăzi. Mi-a solicitat să intervin în numele său în calitate de raportor fictiv. Este vorba de domnul Fernando Ruas. Dragi colegi, uh, Mă bucur să pot lucra în calitate de parlamentar pe marginea ultimului text care va fi uh, supus uh, dezbaterii în, această, în acest mandat cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă. Este vorba de ultimul raport pentru, a, pentru care am fost numit raportor din umbră în cadrul Comisiei INTA din 2015. Regret așadar faptul că uh, acordul nu s-a transmis atunci către Parlamentul European. S-ar fi putut adopta mai devreme. O serie dintre obiectivele sale au fost deja prezentate de către doamna Forența, nu le voi reitera acum, dar instituirea unui organ decizional, acest Consiliu al membrilor care va urmări punerea în aplicare a obiectivelor uh, fixate, în legătură cu această chestiune, deci Parlamentul European trebuie să fie informat in exhaustiv și în timp util și în ceea ce privește orice acțiune întreprinsă de către Comisie. Susținem uh, politica comercială a Uniunii Europene și în acest sens susțin și mm, încheierea acestui acord, Domnul Ruas uh, susține că în această comisie parlamentară și-a început activitatea de eurodeputat, își va părăsi mandatul acum, nu înainte de a mulțumi atât domnului președinte cât și tuturor membrilor comisiei INTA pentru buna colaborare în toată activitatea pe care au desfășurat-o împreună aici. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Saifi, și acum în numele ECR, domnul Packet. Our group supports the recommendation. Mulțumesc, domnule președinte. ECR-ul susține uh, acordarea consimțământului pentru încheierea acestui acord și noi regretăm faptul că s-a trimis foarte târziu acest acord și că nu am primit informațiile la timp în timpul negocierilor. Mulțumesc! Mulțumim! Nu mai am alte solicitări de intervenție, așadar am să dau cuvântul comisiei și eu vreau să subliniez uh, faptul că acum uh, suntem, uh, mai avem un timp foarte, foarte scurt pentru a reacționa, pentru că recomandarea, proiectul de recomandare pentru încheierea acordului a fost uh, pusă pe masa Consiliului în 2017 și noi am primit doar acum două săptămâni textul din partea Consiliului. Deci Aici, într-adevăr, ne confruntăm cu o lipsă de timp și cu o lipsă de informare în ceea ce privește acest dosar. Doamna Zilke Băgăr este responsabil din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, permiteți-mi să-mi exprim, să exprim aprecierea Comisiei pentru uh, avizul favorabil pe care îl dă Comisia INTA. Este un acord important, este deja în vigoare uh, cu titlu provizoriu, deci acest organism deja funcționează, dar totuși este un semnal foarte important pentru partenerii noștri că uh, Uniunea Europeană își ia angajamente pe deplin față de Consiliul Internațional al Uleiului de Măsline și că avem uh, priorități importante în ceea ce privește comerțul internațional, pentru că acest, acest organism, uh, Consiliul Internațional pentru Măsline și Uleiul de Măsline, um, reglementează la nivel internațional comercializarea uleiului de măsline și a măslinelor în lume. Este foarte importantă și armonizarea cu standardele și cu codexul uh, IOC. Deci avem uh, încă un interes să facilităm comerțul. În ceea ce privește negocierile îndelungate care au avut loc între Consiliu și Comisie, aceste negocieri nu s-au referit la aspectul încheierii articolului, ci la așa numitul articol 4, care conține prevederi privind, care conține prevederi legate de o procedură simplificată referitoare la anexele la acord care să poată fi modificate, anexele B și C, se poată fi modificate pe viitor. Aceste discuții au fost mult mai îndelungate și mult mai complicate decât ne așteptam și abia acum două săptămâni am reușit să convenim asupra unei proceduri care asigură transparența de plină în Parlament, pentru că orice modificare a acestui acord, deci a acestor anexe, trebuie să se bazeze pe o, un proiect de decizie din partea Comisiei și cu acordul în colaborare cu Parlamentul European, toate aceste proiecte de decizii sunt trimise imediat tuturor instituțiilor. Prin urmare, această formulare a articolului garantează o transparență deplină în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Sigur că noi cerem mai multă transparență și îmbunătățirea cooperării între instituții și, din păcate, Poate că aș putea să menționez faptul că vreme de 2 ani am negociat cu Consiliul și Comisia o îmbunătățire a cooperării noastre în ceea ce privește acordurile externe ale Uniunii Europene și Consiliul nu a fost în măsură să ajungă la un compromis cu Parlamentul European doar drepturile minime pe care le avem în temeiul tratatului și jurisprudenței Curții de Justiție au fost acceptate de către Consiliul, nimic mai mult, ceea ce sigur că nu este acceptabil în ceea ce ne privește și de aceea domnul Böge și cu mine, negociatori din partea Parlamentului, am respins un astfel de acord cu Consiliul și e de datoria următorului Parlament să facă din nou presiuni pentru o implementare deplină a tratatului de la Lisabona și în acest domeniu. Mulțumesc, vă rog. Eu ringrazio il Mulțumesc foarte mult colegilor care au intervenit. Mulțumesc și Comisiei pentru clarificări. Nu pot decât să reiterez, desigur, îngrijorarea pentru întârzierea care s-a înregistrat și solicitarea mea ca pe viitor să ni se pună la dispoziție mai rapid și mai exhaustiv informații încă din etapa negocierilor, ținând seama că acesta este ultimul dosar de care se ocupă INTA și pe care vom vota încă în timpul acestui mandat. Nu pot decât să reiterez mulțumirile mele către toți colegii, cât și pentru uh, colegilor de la comisie, cât și colegilor de la comisie pentru munca pe care am desfășurat-o în acest ultimii ani. So, um... Mulțumim foarte mult și pentru că nu avem mult timp la dispoziție, va trebui să votăm mâine la ora 10, ceea ce înseamnă că dacă există amendamente, nu prea pot să-mi imaginez amendamente, dar totuși, dacă, dacă vor exista amendamente, termenul pentru depunerea lor este astăzi la ora 18 și sigur că nu există nicio posibilitate de a traduce amendamentele dacă ele vor exista, de aceea vă rog să le prezentați nu în limba estonă, ci în engleză, astfel încât să putem să le citim mâine. Termenul pentru depunerea amendamentelor, astăzi ora 18, în engleză. Și cu aceasta se încheie punctul 4. Și trecem, deci, la punctul 5. În primul rând, vreau să-i urez bun venit domnului profesor Bart Keremans. Domnul Bart Keremans este profesor la Universitatea din Louvain și este principalul autor al studiului pe marginea controlului parlamentar al politicilor comerciale în lumea vestică. Um, un studiu interesant, cu rezultate interesante, pentru că vă amintesc că am discutat uh, intensiv despre implicarea parlamentarilor în acordurile comerciale, în negocierea și încheierea acestora, în timpul exercițiului TTIP și, foarte specific, și când am discutat despre CETA și despre diviziunea uh, competențelor între Uniunea Europeană, competențe partajate cu statele membre și cum anume se pot implica și parlamentarii statelor membre, chiar dacă uh, pe anumite domenii uh, competența este cea a Uniunii Europene. Deci, chestiuni absolut de importanță crucială și mă bucur că domnul profesor Keremans ne va putea da niște răspunsuri. Vă rog. Ok. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Avem și o prezentare în PowerPoint, dacă se poate. Bine. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat și mi-ați oferit posibilitatea de a face rezumatul unor elemente din studiul nostru. Sigur, nu am efectuat acest studiu de unul singur, am fost un colectiv de patru persoane implicate, cu colegii de la Universitatea din Maastricht, dintre care unul se află chiar aici lângă mine. Am încercat să facem o comparație între patru parlamente pentru a vedea care este implicarea și influența pe care o pot exercita acestea în cadrul negocierilor pe marginea acordurilor uh, comerciale când este vorba de măsurile autonome de comerț, în materie de comerț, și pentru a vedea cum se implică așadar legiuitor, legiuitoarele naționale în acest proces. Nu, mă voi concentra pe măsurile autonome comerciale, mă voi concentra însă pe negocieri și mă voi referi la autoritățile subnaționale sau la parlamentele de resort și aș dori să încep Aș începe, deci, prin a rosti trei teze care rezumă, dacă vreți, raportul pe care l-am scris noi pe multe pagini. Nici nu le-am trecut în raport aceste trei teze, aceste trei propoziții, le-am păstrat special deoparte pentru ședința de astăzi. Parlamentele australian sau canadian, dacă aș, aș, aș zice că sunt gelos pe ele. Cât despre Congresul Statelor Unite, mi-aș exprima curiozitatea. Și dacă aș fi membru al Parlamentului European, nu sunt, nu, nici nu candidez pentru alegerile, la alegerile care urmează, dar dacă aș fi un membru al Parlamentului European, aș fi în același timp bucuros, dar și extrem de vigilent. Așadar, concluzia trasă de pe urma acestui studiu este că, din perspectivă comparatistă, Parlamentul European stă foarte bine, având o poziție de influență foarte puternică ă, asupra negocierilor comerciale internaționale. Am făcut, deci, comparația între aceste patru instituții, Parlamentul European, Parlamentul uh, American, Congresul American și Parlamentele Canadian și Australian, și am constatat că sunt jucători foarte importanți. Când ne uităm însă pe cele, în, către cele trei etape ale procesului de negociere, în etapa încredințării mandatului, se hotărăște ce anume se negociez, ce anume, ce anume se negociază, care sunt limitele negocierilor, care sunt liniile roșii și așa mai departe. Urmează etapa efectivă a negocierilor și, în fine, ratificarea. Dar ce contează este, de fapt, etapa aceasta, ultima a ratificării. Asta am încercat eu să subliniez aici. Vedeți care sunt uh, uh, aceste săgeți care merg în sens invers față de cronologie. Cine contează la capătul drumului? Parlamentul European contează foarte mult tocmai în această etapă de final, pentru că trebuie să-și dea consimțământul, la fel și Congresul American trebuie să-și dea acordul pe marginea celor negociate. există o influență și asupra etapelor precedente, a negocierii efective și a încredințării mandatului. Aceasta aș zice că este o diferență între, pe de-o parte, Parlamentul European și Congresul American și, de partea cealaltă, parlamentele canadian și australian. Pe slide-ul acesta, dar și pe următoarele două slide-uri, puteți vedea câteva elemente importante. Mai întâi, diferitele instituții de care vorbeam, și anume cele patru parlamente, ținând seama, de exemplu, de caracteristicile fiecăreia dintre ele. În cazul american avem Senatul și uh, Camera, avem... Uh, vedeți în partea dreapta ecranului o săgeată care merge în ambele direcții. Cu cât urcați, pe această săgeată, cu atât mai puternică e poziția instituției respective. Cu cât uh, cobori pe uh, săgeata aceasta, cu cât mai slabă e poziția instituției. Vedeți și un text în caractere italice și în galben, în culoarea galbenă, vedeți și săgeata care se colorează în galben. Ce încercăm să sugerăm prin acestea? Modalitatea informală de lucru uh, care face parte din întregul proces. Există o parte formală și o parte informală. Și după cum puteți vedea, în etapa de încredințare a mandatului, Parlamentul European și-a dobândit față de Congresul American o poziție destul de uniform puternică la definirea, parlament, la definirea mandatului. Chiar în mod informal, cu toate că Parlamentul European nu participă în mod oficial la stabilirea mandatului, are o influență informală foarte puternică, desigur, datorită cooperării dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Stabilită prin acordul cadru din 2010, dar și datorită vigilenței Parlamentului European ca atare. Deci este importantă implicarea Parlamentului European, care este prin aceasta un jucător important, chiar dacă nu participă în mod oficial la definirea mandatului ca atare. Și am putut identifica faptul că Parlamentul European nu mai așteaptă prezentarea de către Comisia propunerilor de negociere, a propunerilor de, de um, directive de negociere din partea Comisiei pentru a comenta, ci se implică din ce în ce mai rapid în proces, fiind implicat încă dinaintea redactării directivelor de negociere care sunt apoi prezentate către Consiliul Uniunii Europene și către Parlament. Iată, au fost încercări încununate de succes ale Parlamentului European de a adopta o serie de rezoluții în care sunt indicate liniile roșii chiar înainte ca Comisia să vină cu propriile sale uh, directive de negociere. Apoi, în ce privește calitatea informațiilor care fac uh, obiectul schimburilor dintre Comisie, Consiliu și Parlamentul European atunci când este vorba de stabilirea mandatului, cât și disponibilitatea publică a mandatului după ce el a fost adoptat, și, din aceste puncte de vedere, Parlamentul câștigă în greutate față de uh, parlamentele australian și canadian. Apoi se, se întărește rolul Parlamentului European și față de Congresul Statelor Unite, care desigur este un jucător extrem de important în Statele Unite, pentru că până la urmă dacă președintele dorește să negocieze un acord, de, uh, un acord comercial, care acela trebuie uh, să fie adoptat de Congresul American. Dacă el se adoptă fără ca Congresul să poată să prezinte amendamente, atunci uh, președintele este ținut de uh, conținutul acelui acord până la sfârșitul uh, mandatului său. Diferența față de ce vedem noi aici în Uniunea Europeană și ce se întâmplă în Congresul Statelor Unite e o diferență foarte importantă. Constă în faptul că mandatul încredințat de către Congres președintelui și motivul pentru care face asta Congresul se bazează pe Constituție. Congresul este de fapt acela care are competența de a negocia un acord comercial sau mai bine zis de a stabili politica comercială a Statelor Unite. Diferența față de Congres și Parlamentul European este că Congresul Statelor Unite este acela care definește o serie de obiective pe marginea unor negocieri mai ample care urmează să aibă loc în următoarea perioadă de timp. În Uniunea Europeană, Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, se implică apoi, apoi se implică deci Parlamentul European pentru a defini uh, liniile de negociere. Iar asta permite Parlamentului European să acționeze mult mai țintit și să prezinte foarte precis de ce își dorește, ce anume își dorește. E mai ușor să definești în felul acesta ce anume îți dorești în acordurile finale. Deci asta în legătură cu etapa de încredințare a mandatului. Reprezentantul comercial al Statelor Unite se folosește ca de niște orientări de principiile generale și de obiectivele generale de promovare a uh, uh, politicii comerciale din Statele Unite. Președintele, așadar, trebuie să se consulte cu Congresul pe marginea intențiilor pe care și le dorește îndeplinite și trebuie să arate că acordurile comerciale pe care le plănuiește președintele vor ajuta la îndeplinirea atingerii acestor obiective. În ceea ce privește etapa de negociere, imaginea e comparabilă cu situația din etapa de mandatare, de încredințarea mandatului. La ce asistăm? Parlamentul European și uh, Consiliul, Congresul Statelor Unite sunt jucători foarte importanți, în special datorită faptului că Comisia Europeană, respectiv Consiliul Uniunii Europene, își dau seama că au nevoie până la urmă de consimțământul legiuitorului al Parlamentului European și respectiv în cazul Statelor Unite uh, instituțiile omoloage au nevoie de acordul Congresului. Membrii Congresului American se implică în negocieri, pot fi acreditați să participe la, la runde de negociere informale, trebuie să fie informat fără, informați fără întârziere cu privire la negocierile care sunt în curs și iarăși o dezbatere. Trebuie să fie informați sau doar consultați în legătură cu uh, negocierile? Păi dacă se spune informați, înseamnă că practic în timpul negocierilor trebuie să aibă la dispoziție informațiile respective, să facă schimb de informații în legătură cu ce conțin acele negocieri cu partenerii externi. Este o dezbatere care e în curs acum în Statele Unite și de-al asistăm la o dezbatere similară și aici în Parlamentul European. Este ceva însă ce nu se regăsește în parlamentele canadian sau australian pentru că la urma urmei acestea două nu joacă un rol important din punct de vedere oficial în adoptarea unui acord, ceea ce înseamnă că, practic, guvernele celor două țări pot până la un punct să ocolească Parlamentul, să ignore, să-l ignore, să ignore punctul de vedere, ceea ce și fac în multe cazuri. Încă un lucru important care e valabil pentru Congresul Statelor Unite și Parlamentul European se referă la faptul că în negocierile comerciale, din ce în ce mai mult, natura tehnică a acestora joacă un rol din ce în ce mai important. Și asta nu ține doar de faptul că, din punct de vedere juridic, aceste negocieri au un caracter tehnic, ci și se leagă de faptul că subiectele vizate țin din ce în ce mai mult de reglementare și de aspecte foarte, foarte tehnice. Ceea ce necesită o împărțire a sarcinilor, dacă vreți, în aceste două parlamente. Asistăm la ceva asemănător la o astfel de specializare cu briefinguri tehnice și în Parlamentul European. Sigur că și Comisia este informată despre ce își dorește Parlamentul European prin intermediul acestor acte pe care le adoptă Parlamentul European, cum ar fi rezoluțiile. Dar și la americani asistăm la o dezbatere asemănătoare. În 2007 s-a negociat, s-au negociat acorduri cu Corea de Sud, cu Panama, cu alte țări din America Latină și atunci Congresul s-a uh, plâns că nu avea suficient acces la informații, la documentație și așa mai departe. Și atunci au fost deschise, deschis accesul pentru aceste, uh, la aceste documente pentru Congresul American în cursul negocierilor. Ca atare, Ulterior, în 2017, STR a adoptat în Statele Unite o serie de orientări împreună cu Congresul Statelor Unite, ceea ce mă aduce la cel de-al treilea slide, pe marginea căruia vă prezint o imagine de ansamblu a situației, în, în care vă ofer o imagine de ansamblu a situației din cele patru instituții. Și încă o dată constat că Parlamentul European poate să aprobe sau să se opună unui acord – E cam același lucru ca și la, în cazul Congresului. Congresul american ar trebui să aibă posibilitatea de a amenda un, un act, un, un acord semnat de președintele american. De ce? Pentru că de, nu-și, nu dorește nimeni ca după ce ai negociat cu atâta grijă un astfel de act cu o țară, uh, cu, cu un partener extern, uh, actul respectiv să fie apoi uh, făcut bucățele în cursul procesului de negociere în Congresul Statelor Unite. Ceea ce ceea ce uh, face ca președintelui Statelor Unite să-i revină această sarcină. Uh, de a se ocupa de, de, de negocierea aceasta. Fiecare parte a Congresului poate decide, în baza procesului de consultări, că președintelui, că președintele nu a respectat domeniul de aplicare sau cerințele care s-au stabilit în actul de delegare de competență din partea Congresului către președinte pentru a uh, negocia respectivul acord. S-a întâmplat asta în 2008 prin acordul pe care președintele l-a semnat cu Columbia, după un an întreg de discuții extrem de, de, de acide între uh, administrații pe marginea acestor acorduri cu Peru, uh, Columbia și așa mai departe. Congresul a adoptat în 2016 o serie de, congre- de uh, principii pe care președintele trebuia să le uh, respecte. Deci, Parlamentul sau Congresul poate spune, iată, am oferit un privilegiu către administrația prezidențială, renunțând noi la dreptul de a amenda acel act, acel acord, dar considerăm că nu ați respectat ceea ce uh, scria în acest uh, mandat pe care vi l-am încredințat, motiv pentru care vi-l retragem. Este o situație care se întâmplă în mod excepțional, dar vă dați seama că pentru președinte sau pentru cei care negociază în numele Statelor Unite, preferă să... e o situație pe care ei preferă să o evite. Asta vedeți uh, menționat uh, sub Congresul Statelor Unite pe slide-ul acesta în uh, galben. Se organizează conferințe informale la nivelul administrației prezidențiale din Statele Unite. De îndată ce președintele supune atenției Congresului uh, intențiile sale, planurile sale cu privire la cod, începe să curgă termenul în care trebuie să reacționeze uh, Congresul Statelor Unite. Vorba de un termen de 15 zile în care acesta are dreptul de a-și da un punct de vedere. În 45 de zile trebuie să se voteze în plen. În 90 de zile se reunesc cele două camere și există un vot în plenul celor două camere reunite e un, un termen, o suită de termene foarte stricte, iar uh, uh, uh Congresul hotărăște când anume va uh, depune o, un act de punere în aplicare. Și dacă indică că avea în vedere să semneze un acord, trebuie să amendeze informal un text care urmează să fie depus oficial Congresului. Și acest lucru este foarte important pentru că aici membrii Congresului pot să indice că poate își doresc ca anumite părți ale acordului să fie renegociate. Deci lucrurile se repetă. De exemplu, negocierile între Statele Unite și Corea de Sud, vedem în ceea ce privește cărnii de vită, medicamente, automobile, în ceea ce privește carnea de porc, Columbia uh, a fost o negociere în legătură cu uh, planul de acțiune în domeniul muncii. Și acum, în legătură cu acordul care urmează, NAFTA, există o serie de uh, prevederi care sunt uh, în discuție. De ce pun accentul pe acest lucru? Pentru că acest tip de procedură ea ă, ă, elimine o parte din ă, dezavantajul care există într-un vot sus sau jos. Și aici folosesc un concept utilizat în Congresul American, este un fel de uh, opțiune nucleară. Atunci când Comisia a negociat un acord cu un partener extern și acest acord a fost sub, sus, supus instituțiilor europene pentru aprobare, poate, din punct de vedere politic, poate să fie dăunător Uniunii să nu, acord, să nu uh, aprobe acest acord și se poate evita această situație prin implicarea Parlamentului European timpuriu în negocieri, pentru ca Parlamentul să poate să indice ce își dorește și ce nu într-un acord final. Însă, în final, când s-a terminat un acord, acesta va fi uh, transmis către votare, deci. Și în acel moment, costul politic al unui dezacord poate să fie ridicat și chiar pentru a evita acest, această situație în sistemul american există o cale de mijloc unde există voturi orientative și există și uh, posibilitatea consultării și unor rezoluții și ajung la uh, concluzii. Știu că am uh, depășit ușor timpul, îmi pare rău, însă este foarte mult material în acest raport care ar fi concluziile de tras cu aceste probleme. În primul rând, importanța uh, experienței uh, care să fie păstrate în instituție, pentru că uh, există uh, Eh, schimbarea de posturi, se schimbă eurodeputații, se schimbă eh, experții, însă oamenii trebuie să învețe foarte multe eh, în legătură cu aspect, aspectele tehnice. Și atunci când sunt agende foarte ocupate, trebuie să se facă loc pentru aceste, acest proces de învățare. Deci, Parlamentul European trebuie să își dezvolte memoria instituțională în ceea ce privește aspectele tehnici, tehnice ale acestor negocieri. Cred, mi se pare un aspect foarte important ca uh, să se păstreze memoria instituțională. În al doilea rând, uh, colaborarea strânsă cu acei actori care au capacitate instituțională pentru a obține experiența de negociere în interiorul Comisiei Europene și în interiorul statelor membre. Singurul actor care nu are o susținere instituțională este Parlamentul European. Există o anumită susținere, însă comparativ cu ce pot mobiliza statele membre sau Comisia Europeană, există o deficiență. După aceea, la nivel instituțional, să se solidifice practicile informale. Există practici informale care, în anumite cazuri, se instituționalizează în timp. Mi se pare un aspect foarte important. De ce? Pentru că instituțiile parlamentare își dezvoltă aceste practici informale atunci când problemele sunt uh, foarte politizate și este foarte normal când există multe presiune politică, presiuni publice, trebuie să se dezvolte aceste măsuri pentru a îmbunătăți interacțiunea, pentru a evita consecințele ulterior în aval. De aceea este foarte important să ca aceste practici să fie solidificate. După aceea, importanța evitării opțiunii nucleare și, nu în ultimul rând, uh, faza de implementare. Voi repeta cele trei uh, teze cu care am început. Dacă aș fi membru al Parlamentului australian sau canadian, aș invidia. Membrii Parlamentului din Canada și din Australia se uită către Parlamentul European și la practicile dezvoltate de către Parlamentul European în interacțiunea cu Comisia Europeană și cu Consiliul pentru a, uh, trata cu Consiliul. Dacă aș fi membru al Congresului American, aș fi curios să văd cum evoluează sistemul european, cum își dezvoltă capacitățile de a ține pasul cu negocierile. Și dacă aș fi membru al Parlamentului European, aș fi bucuros, dar vigilent. Pentru că trebuie să se instituționalizeze aceste practici informale, pentru că s-ar putea să vină o vreme atunci când uh, importanța politică uh, a acestor acorduri este mai scăzută decât acum. Bun, vă mulțumim foarte mult că ne-ați informat în legătură cu posibilitățile pe care le avem. Înainte de a da cuvântul eurodeputaților, uh, urez bun venit uh, eurodeputaților britanici, chiar după 29 martie. Uh, eu, mie mi-ar plăcea să am, avem membrii britanici chiar mai mult decât acest an. Cine dorește să intervină? Jude. Mulțumesc. Îmi pare rău că am uh, pierdut începutul prezentării dumneavoastră. Din păcate, m-am îmbolnăvit de Brexit. Este unul dintre efect, unul dintre efectele uh, a ceea ce se întâmplă în țara mea acum. În întregul proces de Brexit a existat o dezbatere parlamentară în uh, Uh, Regatul Unit în legătură cu următoarea politică comercială și cum ar putea să arate. Comentariile din Camera Lorzilor și a Comunelor uh, în legătură cu uh, funcționarea Parlamentului European au fost și ele interesante, pentru că prin acest proces prin care ne gândeam cum funcționăm ca eurodeputați, nu știu câți dintre omologii mei au făcut efortul de a merge în parlamentele naționale pentru a explica ce înseamnă să fii membru al Comisiei pentru Comerț Internațional, uh, nivelul de acces, de examinare, de control, uh, modalitățile de influențare formale și informale. Deci sunt de acord cu ce ați spus că multe dintre practicile comunitare uh, în, în aceste practici de, de comerciale, uh, evoluțiile au venit în dosarele controversate, TTIP sau uh, și controlul parlamentar în acest subiect. Uh, lucrurile au fost deschise cu acel moment și în anumite domenii s-au închis porțile la dosarele care erau poate mai puțin interesante sau de nivel nu atât de înalt. Este și o întrebare în legătură cu codificarea și formalizarea practicilor informale, pentru că acestea să nu devină prea inflexibile. Deci m-ar interesa cum credeți că se poate codifica sistemul, dar păstrând flexibilitatea, pentru că puterile informale al Parlamentului European trebuie să fie păstrate, au evoluat între timp. Formal, puterea este doar de a accepta sau respinge. A doua întrebare a fost o prezentare lungă, dar unul dintre domeniile care mi se pare că vine în, în atenție acum, vom purta o discuție și despre în legătură cu Corea de Sud, Uh, ține de uh, cum poate să controleze Parlamentul European implementarea în ceea ce privește acordurile subscrise de către Uniunea Europeană. Uh, de obicei există controverse legate de drepturile omului. Cum ne asigurăm că acele standarde sunt implementate în practică? Știu că ați rămas, ați depășit timpul de vorbire, dar uh, M-ar interesa foarte mult să știu ce părere aveți despre partea de implementare. Nu mai dorește altcineva să intervină. Înainte de a da cuvântul comisiei, bineînțeles, aș dori și eu să pun două întrebări. În aceeași direcție ca și întrebarea inițială lui Jude în legătură cu posibilitățile informale ale Parlamentului European. Ne amintim de procesul de negociere CETA după încheierea acestui acord, Parlamentul a spus că nu ar accepta acest acord și chiar dacă acordul a fost încheiat, a fost posibil să se schimbe fundamental partea pe investiții. Deci care este părerea dumneavoastră în legătură cu aceste posibilități de informale de evaluare ale Parlamentului European pentru a putea să evităm această soluție nucleară, cum ați numit-o, la fel ca și Congresul American. În ceea ce privește Congresul American, bineînțeles, există responsabilitatea Congresului prevăzută în Constituția Statelor Unite. Dar și-au acordat uh, președintelui prin acte delegate puterea. ...232, Securitatea Națională, deci, puterea Congresului este, într-un anumit sens, limitată datorită acestor uh, uh, drepturi delegate președintelui. Care este părerea Comisiei și, bineînțeles, relațiile noastre au fost întotdeauna o discuție a, în legătură cu îmbunătățirea implicării Parlamentului. Mi-aduc aminte foarte bine când am început uh, ca președintele acestei comisii, doar 23 de eurodeputați aveau acces de plin la toate documentele. Acum toți cei 751 au acces la toate documentele. Uh, există și consimțământul Parlamentului și avem și un nou aranjament în legătură cu uh, accesul la informații. Deci uh, lucrurile evoluează. Peter, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Bernd. Mulțumesc pentru ocazia de a putea să intervin în legătură cu acest uh, raport foarte interesant al domnului profesor Canemans. Cred că este un raport care ne dă o imagine foarte bună și în cele trei propoziții pe care ni le-a spus uh, capturează foarte bine situația. Unul dintre lucrurile pe care le uh, evidențiază foarte bine raportul este că în se, centrul relației pe care am putut să o construim în ultima vreme a fost înțelegerea foarte clară a Comisiei că dacă vrem ca Parlamentul să aibă un rol în îmbunătățirea acestui acord, Parlamentul trebuie să fie implicat uh, pe deplin pe toată durata procesului de pregătire uh, a negocierilor și de uh, efectuarea negocierilor nu doar din punct de vedere juridic, ci și din punct de vedere politic este uh, de dorit. Comisia a încercat să acorde informații de pline, acordând acces la documentele fizice în ultimii ani am uh, transmis peste 700 de documente Parlamentului, Comisiei INTA, am răspuns la 1600 de întrebări parlamentare și aici am uh, uh, văzut și mecanismele, grupurile de monitorizare care aprofundează înțelegerea Uh, lucră, conlucrării noastre. Și în centrul relației noastre uh, se recunoaște acest lucru. Raportul ne um, aduce în linie și cu provocările uh, următorului Parlament și felul în care se poate păstra memoria instituțională, um, expertiza tehnică. Um, cunoaștem expertiza tehnică în interiorul acestei comisii și întotdeauna în uh, transferul de la un mandat la celălalt uh, se dorește păstrarea acestei memorii și a procedurilor. Bineînțeles, dacă ne gândim la mecanismele informale, trebuie să lucrăm în limitele stabilite de către tratat și în codificarea mecanismelor informale, după cum a spus și dumneavoastră, această codificare poate să fie dificilă la nivel tripartit să se găsească soluții rapide. Însă o parte din succesul acestui Parlament de la, Parlamentul, de la Tratatul de la Lisabona a fost că Parlamentul și Comisia au putut să conlucreze îndeaproape la o serie de pași. Deci raportul capturează foarte bine o, câteva dintre provocări, oferă anumite uh, căi de reflexie pentru a putea să conlucrăm în mod deschis și transparent și uh, să contăm pe uh, rolul pe care îl va juca Parlamentul în ceea ce privește politica comercială. Dar vă mulțumesc, vă pot să vă asigur că Parlamentul își va juca rolul. Domnule profesor. Da, în primul rând, uh, haideți, lăsați, dați-mi voie să spun ceva în legătură cu implementarea. Știm cu toții acest lucru atunci când ne uit, privim implementarea unui acord comercial. Rolul Parlamentului European este mai slab decât uh, în ceea ce privește negocierea acordului. Dacă ne uităm la Statele Unite lucrurile sunt mai mult sau mai puțin comparabile și în Congresul American există o mare sensibilitate în ceea ce privește aplicabilitatea uh, prevederilor dintr-un acord, pentru că se știe că în ceea ce privește implementarea se pierde o parte din control și dacă ne uităm la cazul Peru, Guatemala, dezbaterea în legătură cu Columbia și impactul dezbaterii în legătură cu Columbia, probleme legate de drepturile muncii și în ceea ce privește aplicabilitatea dispozițiilor de uh, mediu uh, și uh, Congresul își dă, își dă seama că în momentul în care acordul este aprobat, într-un fel sau altul își pierd controlul. Ceea ce mă aduce la al doilea element, întrebarea domnului președinte în legătură cu 232 și cu 301. Acestea sunt măsuri luate unilateral de către uh, ramura executivă. Și în momentul actual în Congres există o dezbatere, sunt două propuneri, proiecte de lege care nu se bucură încă de majoritate, pentru a ajunge la o situație în unde uh, dacă președintele o, ia o măsură în legătură cu uh, 232, în legătură cu uh, oțelul și aluminiul sau cu automobilele, este o măsură pe argumente de uh, securitate națională. Secția 232 și Congresul caută să schimbe situația pentru ca Congresul să aprobe o măsură luată de președinte în conformitate cu secțiunea 232 sau o alt, alternativă ca Congresul American să respingă deci să nu aprobe dacă, și dacă nu uh, există o majoritate în susținerea măsurii respective, această măsură să nu intre în vigoare. Însă este vorba de securitatea națională și anumiți, uh, euro, uh, anumiți congresmeni nu își doresc să se opună președintelui în aspecte de securitate națională. În multe cazuri este dificil să se facă legătura cu uh, securitatea națională, însă, în legătură cu alte măsuri, relația este mai clară sau nu. Și congresmenii au o anumită reținere de a se pune în calea președintelui în ceea ce privește securitatea națională. În ceea ce privește cazul CETA, din punctul meu de vedere, nu știu dacă am dreptate, în orice caz e un caz foarte interesant care ne arată că implicarea mai puternică a Parlamentului European în pregătirea acordurilor comerciale internaționale are aduce cu sine și o serie de riscuri. Dacă Parlamentul European nu este puternic implicat și în acordurile care nu sunt controversate sau care par la început să nu fie controversate, ei bine, acest lucru poate să ducă la surprize. Se poate crea un mediu foarte neprevizibil pentru uh, negociatorii comisiei, pentru că dintr-o dată, din cauza mobilizării societății, pot să apară chestiuni care fac dintr-un acord care părea necontroversat, uh, un acord foarte controversat. Pentru că uh, sistemul ISDS înceta a atras atenția mișcărilor sociale, care au început să se mobilizeze foarte puternic și, dintr-o dată, acest sistem uh, a, al tribunalelor de arbitraj a devenit uh, o chestiune foarte controversată. Domnule profesor, vreau să vă atrag atenția că în 2012 Parlamentul a um, elaborat o rezoluție privind CETA și a menționat problemele puse de sistemul acesta uh, și a uh, cerut uh, modificarea lui. Da, un alt exemplu în care Parlamentul European nu avea un uh, acord foarte important, uh, erau pe vremuri parteneriatele de uh, parteneriatele economice, acordurile de parteneriat economice. Și cred că Parlamentul, deci, trebuie să poată să acționeze proactiv, dar creându-se în același timp un mediu în care negociatorii Comisiei să poată negocia, să poată acționa în mod previzibil astfel încât atunci când apar probleme, Parlamentul să spună Comisiei, bun, ați făcut ceea ce v-am cerut, e ok, vom a, aproba acest acord. Și responsabilitatea, deci, a, este de a fi un actor proactiv a Parlamentului European. Vă mulțumim, foarte interesantă această dezbatere și apreciem mult munca dumneavoastră. Mulțumim încă o dată. Urmează punctul 6, care se referă la carnea de pui, carnea de pasăre din Ucraina. Avem o cerere din partea Comisiei și Consiliului de modificare a regimului tarifar eh, care este stabilit în acordul de asociere pentru a pentru a introduce niște dispoziții referitoare la uh, regimurile tarifare pentru carnea de pasăre. Am primit o scrisoare de la comisarii Manson și Hogan în care ni se cerea să acceptăm aplicarea provizorie înainte ca Parlamentul să uh, aprobe aceste modificări. Vreau în primul rând să dau cuvântul doamnei Saifi, care o înlocuiește pe doamna Hübner. Și pe domnul Valesa. Mulțumesc. Îmi cer scuze în numele domnului Valesa, care nu poate fi prezent astăzi din motive mm, legate de urgență în familie și m-a rugat pe mine să vorbesc în numele său. În calitate de raportor pentru dosarul privind Ucraina, Domnul Valesa urmărește cu atenție situația și a comerțului internațional și a situația politică în general din această țară. Prin măsuri de liberalizare în care s-au instituit contingente tarifare și ținând seama de sensibilitatea uh, sectorului cărnii de uh, pui și a produselor din carne de pui, Uh, s-au stabilit astfel de contingente tarifare specifice. În 2006 s-au constatat uh, uh, creșterea ale importurilor pentru două linii tarifare specifice din Ucraina, respectiv alte bucăți proaspete și alte bucăți congelate. Fără acestea sunt importate în mod liberalizat și fără restricții cantitative. Se trece așadar de la 3700 de tone în 2017 la 55.000 de, de tone în 2018. Colecția de la, colegii de la uh, DG Agri ne-au împărtășit uh, încă din primăvara anului trecut punctul lor de vedere cu privire la această situație. Carnea importată în Uniunea Europeană utilizează o linie tarifară cu tarife vamale zero, care nu corespunde în mod obișnuit acestei descrieri. Dar datorită unei ajustări tehnice a formei bucăților de carne, ucrainienii s-au folosit de această portiță pentru a exporta către Uniunea Europeană carne de pui uh, cu uh, taxe vamale zero în cantități deloc neglijabile. Domnul Valesa atrage atenția asupra faptului că se merge prea departe, iar practica aceasta se îndreaptă împotriva uh, politicii noastre obișnuite. Este ceva ce se poate constitui într-un uh, antecedent pentru uh, următorii ani. Se solicită din partea domnului Valesa rezolvarea acestei lacune. Ne aflăm de-al în Ucraina într-o situație foarte, în moment foarte particular. Sunt uh, în curs alegeri sau pregătirea alegerilor prezidențiale de aceea, domnul Valesa susține ratificarea acestui acord cu Ucraina cât mai rapid pentru a se pune capăt acestui flux practic delimitat de carne de pasăre care se uh, importă în Uniunea Europeană din Ucraina prin această modalitate ocolitoare a regulilor. Trebuie, avem obligația să ne ap- apărăm în fața unor astfel de practici deplorabile, spune domnul Valesa. Și eu, în nume personal, domnule președinte, aș dori să mă alătur acestei declarații a domnului Valesa în calitate de raportor cu privire la politica comercială a Uniunii Europene. Reamintesc că Parlamentul European a făcut apel ca Comisia să intervină de îndată în caz de disfuncții, de înregistrarea unor disfuncții. Am reamintit că agricultura nu este o monedă de schimb în calitatea mea de membru al acestei comisii. E un domeniu extrem de sensibil și suntem afectați de aceste ocoliri ale prevederilor unui acord comercial. Situație inadmisibilă și trebuie soluționată cât mai rapid. Trebuie să folosim mijloace mai multe de acum înainte la punerea în aplicare a acordurilor și a, la verificarea respectării contingentelor tarifare. tarifare. Mulțumesc! Uh, the floor to my colleagues, the chair. Și acum dau cuvântul colegului meu, președintele Comisiei Agri. Uh, ba, nu este aici. Ah, ba da, aici sunteți. Vă rog. Bardzo krótko skorzystały z możliwości. Mulțumesc foarte, foarte pe scurt din partea mea. Am profitat de această ocazie de a participa la dezbaterea dumneavoastră. Este vorba de uh, o chestiune foarte importantă pentru sectorul cărnii de pasăre. Importurile de carne de pasăre din Ucraina uh, duc la probleme pe viața noastră internă. Înțelegem situația în care se găsește Ucraina și dorim să ajutăm această țară. Dorim să-i ajutăm pe adevărații săi uh, agricultori, însă nu putem să acceptăm ca astfel să fie folosite anumite portițe să fie exploatate și să avem de face, de fapt, cu un fel de înșelătorie. Pentru că vedem uh, că aceste negocieri, e bine, au fost foarte îndelungate și probabil că nu s-a putut anticipa pe deplin ce anume va însemna uh, un uh, import cu uh, tarif zero. Uneori chiar și modificările uh, mici referitoare la uh, tăierea cărnii de pasăre, e bine, acestea pot să uh, aducă niște modificări pe piață. Este o chestiune sensibilă pentru agricultorii noștri. Și sigur că Uniunea Europeană dorește să fie deschisă, dorește să deschidă piața sa produselor venind din Ucraina, însă acest lucru a fost exploatat de manieră imorală. Uh, aceste portițe din acord au fost exploatate în mod incorrect. S-ar putea spune afacerile sunt afaceri, dar totuși trebuie să avem niște principii. Pentru că pe viitor ne vom confrunta cu această problemă în continuare, chiar mai puternic, pentru că uh, Ucraina are o producție foarte bună, are o climă foarte bună, terenuri fertile, Și acest lucru poate să ducă la perturbări pe piața internă, așa cum s-a întâmplat deja în domeniul producției și importului anumitor fructe, uh, cum ar fi zmeura și um, anul trecut au fost probleme în estul Poloniei, dar uh, pe viitor s-ar putea să apară probleme și în alte țări, uh, Uh, cum ar fi Slovacia, pentru că au, uh, sunt țări sau regiuni care au producție asemănătoare cu cea a Ucrainei. Avem acordul cu Canada, pe care l-am negociat și avem și alte acorduri și există și alte regiuni din lume care pot să fie, care pot să pună pericole pentru piața noastră internă, însă uh, Uh, aici uh, e un pericol foarte serios pentru că Ucraina produce foarte mult. Nu știu dacă știți că embargoul rusesc, care a fost introdus din cauza sancțiunilor noastre, a dus la situația în care Rusia un exportator important de carne, de uh, porc și alte tipuri de carne. Mm, la fructe încă rușii nu au o producție așa de puternică, mai au nevoie de timp. Dar embargoul din partea Uniunii Europene a dus la situația în care producția rusească a crescut constant în ultima vreme. Trebuie să nu uităm acest lucru, pentru că a, asta înseamnă că situația se va modifica și în urmă, lunile următoare. Mă bucur că, ă, în primul rând, Comisia Europeană a atacat acest subiect, dar aici trebuie să facem ă, legătura și cu alți pași care trebuie luați în direcția Ucrainei. Da, vorbim despre uh, Uh, contingentele tarifare, dar să nu ne mirăm că uh, agricultorii noștri vor ajunge să ceară niște despăgubiri. Pentru că lucrurile se leagă aici. condițiile externe, contactele cu statele externe par să aibă un rol uh, mai important decât uh, politica agricolă comună europeană, un fenomen uh, nou pe care îl observăm și de aceea vreau să vă rog să fiți atenți la reacțiile agricultorilor euro- europeni. Mulțumesc! Mulțumim! Raportorul din umbră din partea de nu este aici. Uh, Mi-a dat un text de citit, își cere scuze că nu poate să fie prezent și susține poziția raportorului. Are două întrebări. În propunerea comisiei există o creștere a volumurilor, volumelor totale și uh, domnul Gabelici dorește să știe care este impactul pe care îl va avea această creștere a volumelor și, în al doilea rând, cere o clarificare referitoare la regulile de origine. Domnul Gabelici a înțeles că nu este obligatoriu să se indice originea Uh, cărnii de pasăre atunci când uh, procesul de dezosare are loc în Uniunea Europeană și dorește să știe care este motivul uh, și ce, care ar putea fi consecințele acestui fapt. Și acum în numele verzilor, da cuvântul domnului Valț. I know it's rare that Agri Committee Domnul Valț, uh, mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu adesea vin uh, Uh, membrii agri aici la Intra, dar uh, am venit pentru că, încă o dată, sectorul agriculturii este pus uh, în pericol și o să schimb, o să vorbesc în germană, pentru că mi-e mai ușor să mă exprim astfel. Așadar, e vorba de o firmă cu numele MHP, care produce 111 milioane de kilograme de carne de pui, care are 40% din cota de piață uh, Uh, din Ucraina și care își uh, uh, transferă fondurile către Cipru. Nu e vorba de a ajuta aici Ucraina, e vorba de a își proteja, de a proteja profiturile. Se importă în Uniunea Europeană cantități mari de carne de pasăre, de piept de pasăre, care bucăți de carne sunt cele mai lucrative în acest uh, zon și s-a spus că s-a folosit această portiță în legislație sau am putea să spunem că s-au eludat regulile în mod uh, conștient pentru a importa uh, piept de pasăre uh, cu uh, os în Uniunea Europeană. Această întreprindere, în orice caz, putem să spunem că a eludat, dacă nu chiar că a încălcat regulile, în orice caz nu le-a respectat. Mai mult decât atât, trebuie să știm că deja autoritatea vamală din țările de jos, din 2017 și 2018, a devenit foarte atentă, a observat ce se întâmplă și în 2017-2018 autoritatea vamală din țările de jos a permis să se întâmple acest lucru. Deci, uh, piept de pasăre cu uh, o mică parte de os trebuie să intre, deci, în acest contingent uh, tarifar. Bun. Președinția austriacă a Consiliului a dat un mandat Comisiei Europene de a renegocia acest lucru și Dragi reprezentanți ai Comisiei, ați putea să-mi transmiteți acest mandat pentru că eu aș vrea să știu care a fost sarcina dumneavoastră. Comisia recunoaște, da, avem o problemă. Între timp, 55 de um, mii de tone sunt importate în fiecare an, o creștere de 1000% în decurs de 3 ani. Și avem o problemă. Ce face Comisia Europeană? Care este propunerea Comisiei Europene? Propunerea Comisiei Europene este acum, dacă deja importăm mii de tone, haideți să legalizăm condițiile ilegale care uh, se observă în momentul de față și să dăm, deci, o cotă pentru 50.000 de tone de carne de piept de pasăre. Uh, Haideți să punem uh, de ce să mai facem diferențiere între bucățile de carne de pasăre? Haideți să spunem că toate pot să fie importate fără, um, fără a plăti niciun fel de uh, taxe vamale. Și foarte interesant că uh, aceste firme au uh, primit deja prin Banca Europeană de Investiții foarte mulți bani uh, pentru a putea deveni întreprinderi uh, dominatoare ale pieței, cum uh, e cazul întreprinderii de care v-am vorbit, sau o firmă numită Peruvina în Slovenia a fost cumpărată de către un oligarh din uh, uh, Ucraina care este uh, s-a restabilit în Cipru. Și ce facem? Dăm credite acestor firme uh, uriașe care sunt deja uh, în, situație, în situație de monopol ca să ne distrugă și mai mult piața. Și uh, ce o să se întâmple cu producția europeană de carne de pasăre? Dacă oferim Ucrainei posibilitatea să aducă 50.000 de tone de carne de piept de pasăre, uh, ce se întâmplă? Cum n-ar fi mai bine oare să introducem o interdicție la importuri pentru că partea ucraineană nu se ține de regulile jocului. Acordul de liber schimb a fost încheiat și regulile au fost implementarea achiului european. Oricum, uh, ei au spus, da, vom uh, prezenta un plan de acțiune până în 2017. Plan de acțiune e plan de acțiune, nu înseamnă acțiune. Deci scrie acolo ce vei face cândva pe viitor. Nici măcar nu există acest plan de acțiune până în acest moment. Ce să mai vorbim despre punerea în aplicare sau de transpunerea Q-ului european? Și acum explicați-mi cum se poate ca firme multinaționale uh, care sunt subvenționate de băncile europene care sunt în poziție de monopol pe piață și care nu își plătesc impozitele uh, fiind uh, uh având sediul în Cipru, cum anume uh, permitem unor astfel de firme să ne distrugă piața și pe lângă asta le dăm și o cotă de import fără taxe vamale, pentru că am observat că până acum a crescut foarte mult uh, importul. Cum ar trebui să se întâmple așa ceva? Vă rog să mă explicați și apoi să mai încercați și să eludați Parlamentul European. Dumneavoastră aveți obligația să cereți consimțământul Parlamentului European. Da, dar a spus acum sunt alegeri europene, nu putem, e foarte urgent. ce e așa de urgent și nu poate aștepta până la Parlamentul European pentru a obține consimțământul? Știți, știu că vreți să decideți lucrurile până la sfârșitul lui mai în Consiliu și vă garantez că voi monitoriza cu foarte mare atenție cum votează fiecare regiune și dacă dumneavoastră credeți că puteți eluda Parlamentul European numai pentru că sunt alegeri europene, atunci să știți că nu veți putea face asta tocmai pentru că sunt alegeri europene și pentru că eu n-am să vă las. Mulțumesc. Pentru GUE, Helmut Scholz? Nu, Anne-Marie Miner. Uh, eh, ja, dank u voorzitter. Uh, geweldig bevlogen betoog van mijn voorbuurman. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt într totul de acord cu ceea ce a spus colegul meu. A prezentat foarte bine situația. Noi avertizăm adesea pe oameni uh, cu privire la pericolele Uh, din acordurile comerciale, inclusiv din acordul comercial cu Ucraina. Acest tip de acord subminează standardele noastre. Este un exemplu foarte bun. Exportatorii ucraineni, această întreprind, mare întreprindere, uh, are o firmă mare în provincia mea, în Utrecht. Și au uh, acum această linie de import fără taxe vamale prin care au reușit să producă și să exporte mari cantități de carne de pasăre, carne de piept de pasăre cu un pic de os. Ucraina nu trebuie să respecte toate normele noastre referitoare la sănătate, siguranță, bunăstarea animalelor. Acest lucru subminează sectorul cărnii de pasăre european. Cum vrea să rezolve Uniunea Europeană problemele? Propune să se crească această cotă dar, de fapt, Comisia Europeană nu face decât să favorizeze această mare companie ucraineană în detrimentul, detrimentul propriilor producători. Acest lucru aduce mari daune imaginii sectorului. E absolut uh, incredibil că banii contribuabililor noștri merg tocmai pentru a favoriza această firmă care a preluat uh, firme, cum, uh, alte companii, cum e cea din Slovenia. Cum poate Comisia Europeană să facă așa ceva? De ce nu se asigură că uh, se creează o concurență loială între exportatorii ucraineni și producătorii europeni? De ce nu le cerem ucrainenilor să respecte normele strigente, strigente pe care trebuie să, le, trebuie să le respecte producătorii europeni? Mulțumesc. În numele ENF, Je ne peux qu'aller dans le sens de ce que Doamna Jame. dit euh, et concernant effectivement le secret. Mulțumesc. În contextul în care discutăm despre subiectul acesta cu agricultura, cu embargoul din 2010-2017, cunoaștem genul acesta de practici, ele s-au demonstrat și astăzi mai vorbim și despre aceste peste 50.000 de tone. E un lucru extrem de grav și mă indignează și ceea ce mă indignează cel mai tare este modul cum procedează comisia, care pretinde că ne are ea dreptul de a ne uh, retrage prerogativa de uh, acord. Comisia trebuie să ne solicite acordul nouă și trebuie să evităm să încercăm să manevrăm lucrurile în așa fel încât să uh, îi favorizăm pe amicii ucrainieni. Consider că este o atitudine inacceptabilă din partea Comisiei care la a susținut Maidanul tocmai acum când domnul Poroșenco pare că va pierde. Parlamentul nostru nu este doar uh, așa o, un parlament uh, care își pune doar ștampila pe ce vrea comisia. Noi am fost aleși democratic și nu putem accepta aceste atacuri împotriva prerogativelor noastre, care capătă din ce în ce mai mult, îmbracă din ce în ce mai mult forma unor cazuri ale comisiei, pe care noi să, doar să ne dăm uh, acordul, doar să ne punem semnătura, mai bine zis. Așadar, domnule președinte, vreau să transmit Comisiei îngrijorarea noastră cu privire la modul în care îi privește pe parlamentarii europeni și modul în care privește agricultura europeană, pentru că democrație nu înseamnă tehnocrație și trebuie acceptat odată pentru totdeauna lucrul acesta. Mulțumesc foarte mult și acum Comisia și aș vrea să subliniez și eu întrebarea colegului Gavalec impactul acestei, acestui, acestei noi cote, acestui nou contingent, acestui mare volum, nu este limpede, mai ales asupra micilor producători. Eu sunt din Saxonia de Nord și pe lângă producția de autovehicule avem și un sector agricol foarte puternic în, în regiunea mea. Tocmai de aceea aș dori să cunosc care este impactul uh, asupra agriculturii um, europene a acestei măsuri. În numele DG Trade îi voi da cuvântul uh, reprezentantului Comisiei și de asemenea reprezentantei DG Agri. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Domnul Petro Surmelis. Este un subiect important, într-adevăr, cu un caracter urgent, care se leagă, desigur, de o creștere exponențială, cum au arătat deja antevorbitorii, a importurilor anumitor produse din Ucraina. Este ceea ce se întâmplă chiar acum, după cum s-a și spus. Este vorba de două linii tarifare, pe marginea cărora am văzut o creștere de la 3700 la 55.000 de tone din 2016 în 2018 a importurilor din Ucraina. Nu avem o, uh, un istoric al acestor uh, importuri la momentul negocierilor acum câțiva ani nici nu se putea avea în vedere genul acesta de manevre, manevrare, de manipulare a acordului pentru a se exporta în felul acesta. După cum s-a arătat, au fost primite din partea mai multor autorități vamale din Uniunea Europeană niște documente care, în termeni juridici, certifică caracterul corect al clasificării produselor. Acest volum mare de importuri și cum s-a arătat și cu atât mai mult potențialul nelimitat de importuri pe mai departe de acest gen de linii tarifare, uh, ridică, desigur, semne de întrebare atât între eurodeputați cât și între statele membre și uh, între membrii acestei comisii. Am primit mai multe scrisori din partea mai multor cercuri, uh, care ne, prin care ni se solicită să luăm măsuri și să rezolvăm această problemă cât mai rapid. În acest sens și în conformitate cu observațiile efectuate de către comisie, am demarat consultări exploratorii cu partea ucraineană în vara anului 2018 și am făcut o propunere în acest sens, primind din partea Consiliului un mandat în decembrie 2018 în vederea negocierii unui amendament limitat la acest acord uh, de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Tocmai ținând seama de caracterul urgent pe care noi l-am acordat solicitărilor acestora, am demarat imediat uh, consultările exploratorii, am făcut imediat propunerea de amendament uh, la așa, Consiliul a adoptat uh, această propunere, ceea ce demonstrează și faptul că Consiliul a luat măsuri cu același, în același spirit al uh, celerității am ajuns la un proiect de acord cu partea ucraineană pe care l-am prezentat într-un document pe care vi l-a transmis uh, doamna comisar Malmström și împreună cu domnul comisar Hogan. Se vorbește acolo de includerea celor două linii tarifare în domeniul de aplicare al contingentelor tarifare pe care le avem pentru produsele din carne de pui, în al doilea rând, uh, se vorbește de creșterea acestor contingente tarifare în volum și, în al treilea rând, se vorbește de reinstituirea uh, taxelor MFN pentru importurile din aceste cote la, dincolo de uh, volumul prevăzut pentru aceste contingente tarifare, tocmai pentru a pune capăt acestei uh, situații în care importurile se puteau desfășura în mod nelimitat în aceste două linii uh, tarifare. Astfel, considerăm că rezultatul este satisfăcător și rezonabil, avem un acord uh, corespunzător și cred că domnul Vaiț a cerut uh, mandatul Consiliului. Sigur, noi nu avem nicio problemă să vă transmitem un uh, exemplar al acestuia. Înțeleg că el este disponibil și public. Veți avea ocazia să vedeți ce conține acest mandat, ce conțin uh, directivele de negociere pe care Comisia l-a respectat întru totul. Aceste directive de negociere reamintesc cele trei elemente pe care tocmai le-am menționat, și anume, printre altele, necesitatea de a ajusta în mod corespunzător aceste contingente tarifare, și cu asta revenim la problema impactului care s-a ridicat. Avem aici alături colega de la DG Agri care a ajutat și ea în cursul negocierilor și dacă îmi îngăduiți, îi voi da cuvântul pentru a vă oferi detalii suplimentare. Dar vă pot spune că volumul negociat cu Ucraina este un volum sustenabil pentru piața Uniunii Europene și este și motivul pentru care uh, am acceptat să se încheie negocierile pe această bază. Și acum, domnule președinte, pentru că se vorbește de importurile din Ucraina către Uniunea Europeană, îngăduiți-mi să reiterez, fiindcă, după părerea mea, este un lucru important acesta, faptul că vorbim de o, un drum cu două sensuri. Sunt foarte multe exporturi din Uniunea Europeană către Ucraina, volumul acestora fiind totuși mai mare decât cel al importurilor din Ucraina către Uniunea Europeană. Și ajungem astfel la problema nevoii de a ne asigura că acest acord va intra în vigoare cât mai curând. E un punct de vedere pe larg împărtășit, că acum că s-a găsit o soluție pentru a se, solu- pentru a se uh, umple acest vid, soluția aceasta trebuie să devină aplicabilă cât mai curând. Și în acest context, comisarii Malmström și Hogan au explicat motivele pentru care, în mod excepțional, considerăm că ar fi important să ne asigurăm că există o aplicare provizorie a acestui acord, motivul pentru aceasta fiind practic acela că propunerea comisiei, care este în curs de elaborare în vederea semnării și parafării acestui acord, ar putea să ajungă prea târziu pe masa acestui Parlament European și că ar dura câteva luni până când noul Parlament ar putea să-și dea consimțământul pe marginea acestei propuneri. Această perioadă de timp ar fi tocmai o perioadă în care riscul de a asista la o creștere a importurilor din Ucraina ar fi destul de mare, cu potențial nelimitat pentru viitor. Tocmai asta vrem să facem, să punem capăt acestei situații și să introducem certitudine juridică cât mai curând pe această temă și tocmai de aceea am arătat că în mod excepțional vă sugerăm să, să avem o aplicare provizorie acestui, a acestui acord deocamdată. Și câțiva vorbitori s-au referit la ultima chestiune și anume la regulile SPS. Câteva observații aici, domnule președinte. Orice agent comercial ucrainean care exportă către Uniunea Europeană acest gen de produse și s-a menționat un anume exportator aici, trebuie să aibă o autorizație de export către Uniunea Europeană și în baza acesteia să respecte cerințele SPS, cerințele sanitare și fitosanitare, de care se ocupă desigur colegii din Degesante. Pe lângă asta, Ucraina, în baza acordului DCFTA, s-a angajat să-și alinieze legislația în materie uh, sanitară și fitosanitară cu aceea a Uniunii Europene. Există și un plan elaborat în acest sens de către autoritățile ucrainene, plan verificat și monitorizat de colegii de la DG Sante și care este acum în curs de uh, analiză în vederea unei uh, decizii de adoptare în, din partea autorităților ucrainene cu acordul colegilor de la comisie. Există și o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a măsurilor acestora de către autoritățile ucrainene, dar pentru că această foaie de parcurs nu s-a finalizat deocamdată, vorbim de peste 200 de acte legislative pe care partea ucraineană trebuie să le alinieze legislației europene în acest sector. Uh, putem spune că uh, totuși cea mai mare parte a acestor 200 de acte au fost deja aliniate. Deci, nu s-a încheiat această foaie de parcurs, dar cea mai mare parte a acestei activități s-a desfășurat și cu asistența colegilor de la grupul de sprijin pentru Ucraina, cu asistența delegației Comisiei Europene la Kiev, care monitorizează aceste lucruri este desigur important ca această foaie de parcurs conținând măsurile privitoare la mm, domeniul sanitar și fitosanitar și la bunăstarea animalelor și așa mai departe să fie aplicată și de uh, partea ucraineană și să se alinieze cerințelor Uniunii Europene. Monitorizăm acest lucru și acum îi voi da cuvânt, cuvântul colegei de la DG Agri pentru a vă răspunde mai în detaliu. Colegul meu, care este șeful de unitate pentru sectorul cărnii de pui, o să vă ofere el uh, detalii suplimentare. Îi voi da cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să reacționez la două chestiuni cu privire la impactul economic al acestei acestor contingente și respectiv cu privire la regulile de origine aplicabile acestei cărni de pui. Mai întâi în ceea ce privește impactul economic. Vorbim despre o cotă de 50.000 de tone. Anul trecut, în total, am avut importuri de 55 de tone din acest tip de bucăți de carne de pui. S-a început cu circa 5.000 de tone pe lună și tendința a fost în creștere, deci am făcut Uh, socoteala că dacă și anul acesta s-ar respecta tendința de anul trecut, am avea circa 60.000 de tone de astfel de carne de pui, de bucăți de carne de pui anul acesta. Deci, mai mult consistent decât anul trecut. Ceea ce vrem noi deci să facem acum este să punem capăt acestei uh, creșteri nelimitate a volumului de importuri din de astfel de bucăți. Totalul exporturilor Uniunii Europene către Ucraina reprezintă 178 de, uh, mii de tone pe an. Și toate importurile, deci toată carnea de pui din Ucraina către Uniunea Europeană a fost de 123 de mii de tone ceea ce înseamnă că suntem într-un surplus de exporturi către Ucraina, referitor, uh, raportat la importurile din această țară. Apoi, la a doua chestiune, cu privire la regulile de origine, avem reguli de etichetare prin care se indică uh, țara de import uh, pentru bucățile de carne de pui proaspete și congelate, reguli adoptate în 2013, au intrat în vigoare în 2015 și regulile spun aici că carnea de pui proaspătă sau congelată vândută către consumator direct sau către restaurante și altele asemenea, trebuie să indice carnea, ă, ă, carnea de țara de origine și țara în care a fost abatat animalul sau pasărea. Prin urmare, eliminarea unei bucăți de os din carcasa de pui importată din Ucraina nu face ca acea carne de pui să fie de origine în, din Uniunea Europeană, în niciun caz, chiar dacă prelucrarea respectivă s-a efectuat pe teritoriul Uniunii. Mulțumesc foarte mult! Eu nu sunt expert în agricultură, dar vă mărturisesc că nu sunt satisfăcut de răspunsuri. 50.000 este noul contingent, vechiul uh, contingent era de 20.000, dacă nu mă înșel. Care este motivul pentru care a crescut acest contingent atât de mult? Doar pentru că această companie mare, poate și altele, au găsit ele o portiță pe care o folosit-o pentru a, a schimba clasificarea importurilor? Acesta e singurul motiv? Pe mine eu, eu nu, mie nu vine să cred asta. Cât privește respectarea standardelor, poate că le respectă, poate că nu, nici asta n-a rezultat foarte clar din răspunsurile dumneavoastră. Și încă un lucru. Dacă sistemul de clasificare a fost abuzat, care sunt consecințele pentru cei care au făcut-o? pentru exportatorii ucraineni, ucrainieni care au recurs la acest gen de practici. Niciuna din câte înțeleg. Nu ne-ați vorbit deloc despre asta. Pentru cei care n-au respectat aceste reguli, care sunt consecințele? Pe mine, eu nu sunt convins deloc că coordonatorii vor accepta uh, conținutul răspunsurilor dumneavoastră, care pe mine nu m-a convins deloc. Vă rog, Comisia. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește cele două noi întrebări, volumul global al contingentelor la care v-ați referit este, într-adevăr, mai specific, ar trebui să fie mai specific, sunt două contingente în, moment, în momentul de față care sunt cuprinse în acord. Deci, cotele, contingentele suplimentare vin pe lângă cele existente, prevăzute acum în acord, Importurile acestea, după cum arătăm, au făcut obiectul unor documente uh, obligatorii înaintate de către autoritățile vamale din statele membre, ceea ce înseamnă că aceste autorități vamale din statele membre nu au avut obiecții cu privire la clasificarea sau legalitatea acestor importuri din perspectivă vamală. Deci, importatorii care au avut aceste informații privitoare la contingente cu caracter obligatoriu au putut liniștiți să-și exporte respectivele uh, produse. Cât privește regulile privind uh, domeniul sanitar și fitosanitar, avem un sistem prin care noi eliberăm autorizații pentru import drepturile care pătrund pe teritoriul Uniunii în orice țară și care trebuie să respecte regulile acestea SPS, sanitare și fitosanitare. Colegii de la DG Sante monitorizează sistematic această situație și se uită să identifice, dacă e cazul, orice fel de încălcare a regulilor, dar noi până acum n-am avut niciun fel de semnal că importurile provenind din, de la acești operatori ucraineni ucrainieni uh, ar, uh, ar prezenta oarece probleme referitoare la cerințele de uh, respectarea regulilor sanitare și fitosanitare. Asta cel puțin potrivit informațiilor colegilor noștri de la DG Sante din comisie. An audit by DG Health and Food Safety in February and March. Și în uh, martie 2018 s-a constatat că există încălcări majore ale regulilor pentru exporturile către Uniunea Europeană care nu au fost identificate, înregistrate și deci nici nu au fost corectate. Prin urmare, ce spuneți dumneavoastră nu e real. Ok, so... Bun, mulțumim. Doriți să spuneți ceva în încheiere, domnule raportor? Vreți să adăugați ceva? Dumneavoastră, mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles ceea ce spune stimatul eurodeputat. Trebuie să verific și cu uh, colegii din Digisante. Se fac audituri repetate și se acționează ca urmare a acestor uh, rezultate pentru a corecta orice deficiențe. Putem să uh, verificăm informațiile pe care le-ați uh, transmis. Da, ar fi o recomandare și din partea noastră să verificați răspunsurile pe care ni le dați aici. Doriți să mai spuneți ceva în încheiere? Nu? Foarte bine, atunci vom continua cu reuniunea coordonatorilor. Mulțumim. 6B și 7 uh, cu ușile închise, deci rog uh, persoanele din sală care nu au dreptul să rămână la reuniunile cu în spatele ușilor închise să părăsească rapid sala. Facem o pauză de un minut.